ce să pun hârtiile într-un dosar. Mulțumesc foarte mult, eh, doamnă Iaurova, pentru toate răspunsurile dumneavoastră la toate blocurile acestea de chestiuni. A fost o dezbatere interesantă, iar acum aveți 5 minute și vă rog 5 minute pentru că deja am depășit timpul, deci cum spuneam, aveți 5 minute pentru alocuțiunea finală. Mulțumesc! Uh, stimați membri ai Parlamentului, uh, doamnelor și domnilor președinți de comisii, sunt obosită după aceste trei ore de discuții, dar oricum a fost foarte interesant să aud întrebările dumneavoastră și uh, să mi se permită să vă spun care sunt opiniile mele. V-am spus că nu sunt funcționar public, sunt politician Poate că unele dintre răspunsurile mele n-au fost destul de detaliate sau de tehnice, dar am dorit să vă spun, să vă arăt cine sunt, care sunt opiniile mele și care este poziția mea pe chestiuni specifice care se referă la portofoliul justiției consumatorilor și egalitatea dintre sexe la sfârșitul acestei audieri sunt oarecum încurcată, sunt zăpăcită și am uitat să-mi scot hârtiuța aceasta cu cuvântul de încheiere. Așa că vă spun ce vă spun, așa cum vă spun. Uh, nu vreau să uit un lucru esențial. Și anume, în cazul în care îmi dați șansa să devin comisarul pentru un portofoliu atât de important, ale cărui acțiuni uh, au un impact asupra tuturor celor din Uniunea Europeană, voi fi foarte deschisă pentru discuțiile următoare pe marginea chestiunilor care ne interesează pe toți și voi fi fericită să pot coopera cu toți cei care sunteți acum aici și sper că această cooperare într-un timp scurt va duce la rezultate interesante. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc de asemenea și pentru atmosfera plăcută pe care realmente nu o așteptam. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, mulțumesc. mulțumesc foarte mult, doamna Iaurova, și în final câte un minut pentru președinții comisiilor care au participat astăzi la audiere, în ordinea în care au avut loc întrebările. Are cuvântul în primul rând domnul Svoboda, un minut. Mulțumesc, doamna Iaurova. Vreau să-mi exprim opinia în numele Comisiei Jurii și anume că avem suficient de multe informații și suficient de multe răspunsuri care ne permit să facem evaluarea acestei proceduri. Am ascultat cu deosebit interes opiniile exprimate de dumneavoastră privind chestiunile de drept privat internațional și de protecția consumatorului. Am de făcut o singură observație privind organizarea. Va avea loc o reuniune de evaluare la șase și jumătate astăzi în sala ASP 5G3 și invit Comisia Jurii, coordonatorii, în aceeași încăpere la ora 6, la ora 6, Asta e tot ce aveam eu de spus. Vă mulțumesc foarte mult. În numele Comisiei Libe am supraviețuit uh, uh, acestei audieri. Vă mulțumim foarte mult, doamna Iaurova. Vă mulțumesc în numele membrilor și vreau să spun că am luat notă de angajamentul dumneavoastră de a coopera cu vicepreședintele Timmermans pe drepturile fundamentale și statul de drept și cu uh, comisarii Ansip și Oettinger pe cooperare judiciară și protecția datelor. Am notat răspunsurile dumneavoastră de la uh, parchetul european, legislația antidiscriminare. Aveți un portofoliu extraordinar și sunt chestiuni extraordinare. Dar avem o problemă. Sunt prea mulți comisari care se ocupă de chestia asta și membrii mei au observat că nu e problema dumneavoastră întotdeauna. O să încercăm să lucrăm într-un domeniu care e foarte, foarte aglomerat. La ora 6 vom evalua răspunsurile dumneavoastră cu grijă și vă mulțumim. Vă mulțumesc că ați discutat aceste chestiuni cu noi, iar comisia noastră va evalua aceste răspunsuri. Coordonatorii vor lua o hotărâre finală. Vă mulțumim pentru răspunsuri. Doamna Iaurova, vă mulțumim pentru um, răspunsurile din această după-amiază. Ați arătat că sunteți politicieni și noi suntem politicieni. De uneori nu suntem întotdeauna de acord, dar suntem de acord cu democrația. De aceea mă voi întâlni cu membrii comisiei mele și ei vor hotărâ dacă au suficient de multe răspunsuri mai ales în ceea ce privește afacerile consumatorilor, chestiunile de protecție a consumatorilor. Au fost întrebări care au apărut uh, în secțiunea dedicată comisiei mele, care nu sunt de competența comisiei mele, mai ales una dintre ele. Dar cum portofoliul este atât de complex, cred că răspunsul din domeniul acesta s-ar putea să implice o hotărâre și din partea altor comisii. Da, o să vedem. O să procedăm într-o manieră democratică și o să vedem ce se întâmplă. Vă mulțumesc foarte mult! Și în final, în numele Comisiei FEM, ca și colegii mei, vă mulțumim, am la notă de ce ați spus dumneavoastră, de răspunsurile dumneavoastră și v-ați dat seama că este o comisie foarte exigentă și vom continua să fim la fel în tot acest mandat, pentru că știm că 52% din populația europeană sunt femei și nu putem să acceptăm să trăim într-o lipsă de egalitate. De aceea vom evalua răspunsurile dumneavoastră și împreună cu celelalte comisii vom colabora, vom coopera și să sperăm ca activitatea noastră să dea rezultate pentru binele femeilor din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Damos por finalizada la... Uh, se încheie această reuniune. Vă mulțumim foarte mult pentru răbdare și participare.